Mes chers amis, chers amis, installez-vous, s'il vous plaît. Dragi prieteni, am să vă rog să luați loc. Sit down, please. Thank you. Thank you very much. Vous prenez place. Alors, après. Pour commencer, euh, je tiens à vous rappeler. Aș dori să vă amintesc că această reuniune este transmisă în direct pe site-ul Parlamentului. Cu excepția uh, punctelor uh, discutate cu ușile închise. Dacă nu aveți obiecții, vă propun să adoptăm ordinea de zi. Nu sunt probleme, nu sunt observații, ordinea de zi este considerată adoptată. Bun, întâi veștile bune. Pe 21 ianuarie va avea loc un cocktail începând cu 18.30 în uh, salonul deputaților. Sunteți cu toții bineveniți, deputații și toți cei care ne acompaniază de-a lungul acestui mandat. Profit pentru a ura bun venit unor vizitatori care lucrează la, în Parlamentul țărilor de jos și fac parte din grupul politic al colegului Peter Van Dalen. Bun venit! Și sper să vă bucurați de munca comisiei noastre. Aș dori de asemenea să urez bun venit unei delegații de pescari francezi din Pas-de-Calais. Le urez și lor uh, bun venit. Le-am spus deja bun venit uh, și la prânz, pentru că am luat masa cu ei. Dar încă o dată. Adoptarea procesului verbal al reuniunii din 5-6 noiembrie. Are cineva obiecții? Dacă nu, consider că este adoptat. Trecem imediat la vot. Da, domnul Coburn ceruse cuvântul. Ok. Okay. Uh, ich habe gerade erfahren vom Sekretariat. Alan, tocmai am aflat de la secretariat că există o problemă tehnică în ceea ce privește reuniunea coordonatorilor referitoare la actele delegate. Îmi pare rău, trebuie să menționez acest lucru. Să menționez acest lucru. Am spus că vom depune o obiecție la actul delegat al Comisiei, la 4.4, reuniunea coordonatorilor. Îmi cer scuze, nu mi s-a spus mai devreme. Trebuie ca astăzi să anunțăm că, exist, că solicităm un termen de două luni. Am vrut să fac asta în scris, nu mi s-a spus, ca să știi. La punctul 1 solicităm o prelungire de două luni și punctul 2 vom, uh, solicit, vom uh, obiecta. Îmi pare rău, dar trebuie să menționez aceste chestiuni tehnice. Ok, uh, ok, pas de problème bien, bien, bien compris, mais c'était évident. Da, nu este nicio problemă. În regulă, ținea de reuniunea coordonatorilor, dar uh, e ok. Toată lumea are cartelele de vot. Domnule Coburn. Intervenție fără microfon din partea domnului Coburn. Sunt convins că cunoașteți campania lui Hugh Fernley Whittingstall în ceea ce privește interdicția de aruncare în mare, noi îl vom, uh, îl vom susține, noi, uh, eu și cu partidul meu, și vom vota în, uh, în modul aferent. Nu pas d'explication de vot, hein, vous votez... Euh, Președintele, votați cum doriți, eu nu vă solicitam nicio explicație în ceea ce privește votul. Tout le monde a bien, oui, oui. Tout le monde a bien sa carte de vot, hein? Toată lumea are cartela de vot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 Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. Oh, sorry. Uh, Excusez-moi. C'est splité. Pardonnez-moi. Mă scuzați, este pe, două este pe mai multe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Din nou un vot pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. passer à l'amendement 14. Amendement comment 14. Am amendement 14. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 15, identic cu 81, 82, 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 5 pe părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 17. Similar cu 88, 89, 90, 91 și 93. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 100. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 101. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 98, prima parte. Scuzați, spune președintele. A doua parte. ce a C'est bien l'amendement 98, deuxième partie. 98, a doua parte. Este un amendament oral. Sunteți de acord? În fine, votul este deschis. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. Compromisul 6 s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mare. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 20. Identic cu 114 și 115. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 118, prima parte. Este un amendament oral. Ba nu, se corectează președintele. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 120, pe două părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 121. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 122, identic cu 123. S-a deschis votul. 122 și 123. Tocmai asta am spus. Se respinge. Amendamentul 22 pe două părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul.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 Trec la 23, care este identic cu 127, 228 și 129. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2A. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 134. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 25, identic cu 138, 139 și 140. Se deschide votul. închide votul. Se adoptă. 141 uh, devine caduc. trei. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte a amendamentului 142 cu amendament oral. S-a deschis votul. A doua parte s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 2B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 9, pe două părți. Prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 28, identic cu amendamentele 152 și 153. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2C. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 155 și 156, care sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Îmi pare rău. Sunt identice. Dacă e același număr, atunci se respinge. 158 și 159, identice. S-a deschis votul. În bloc. fără inter intervenție, fără microfon din sală. Am greșit. Eu am votat împotrivă, dar de fapt sunt uh, pentru. Păi ai grijă cu degetele. Deci, ținem cont de ce, le spune, ce spune doamna Rodus, evident acest lucru schimbă și rezultatul. O să votăm din nou. Votăm din nou amendamentele 155 și 156, dacă aveți amabilitatea, ca să corectăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă pentru că, iată, doamna Rodus și-a modificat votul. Următorul bloc sunt 158-159. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 29, identic cu 160, 161 și 162. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 163. Amendamentul 30 și 165, care sunt identice. Să deschizi votul. S-a închis votul. Toată lumea a votat? Scuze. Toată lumea a votat? Se adoptă. 31. Identic cu 167, 68 și 69. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10. S-a deschis votul. Il est fermé. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la 179. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 32, a doua parte, amendamentul 180 și 181 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. amendamentul 33. 184, 5 până la 8 sunt identice. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 199. 189, mă scuzați. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 190. S-a deschis votul. Toată lumea a votat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 34, 191 până la 194 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 195. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă.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 S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 229. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 231. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 232. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cel puțin PPU votează la unanim, în unanimitate. 134, 234 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Promisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 237. S-a deschis votul. Al colegului nostru Torvalds. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 241. Ba nu, scuze. Amendamentul 40. S-a deschis votul. S-a închis votul la amendamentul 40. Se adoptă. Amendamentul 41. Nu e bingo. Ce, domnul Coburn, e prea repede? Dumneavoastră sunteți prea rapizi, dumneavoastră sunteți... Uh, trageți foarte repede. Uneori dumneavoastră sunteți la Luke, dar uh, o să încerc să fiu mai uh, lent acum, o să, nu o să mă grăbesc așa de mult intervenție fără microfon din sală. Amendamentul 41. Votul s-a deschis. S-a închis votul. Domnule Coburn, ați votat? Se adoptă. 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ah, elle a un problème. Euh, lève la main ou t'es pour ou contre Pentru sau împotrivă? Ridică mâna. Se adoptă. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ah, c'est bon, hein C'est bon. 61. Euh, hein 61. Ah oui. Amendement 61. Amendamentul 61. S-a deschis votul. Șaizeci și unu. S-a deschis votul. Amendamentul doamnei Thomas. S-a închis votul. Se adoptă. ajunge la uh, votarea propunerii legislative astfel modificată. Să deschizi votul. Propunerea legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, votul s-a închis. Se adoptă. Rezoluția legislativă Votul s-a deschis. Toată lumea a votat? S-a închis votul. Se adoptă cu o majoritate largă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Acum, înainte de a vă cere un mandat mie și raportorilor din umbră pentru a ajunge la, un, la o înțelegere cât se poate de repede, vă las să vă puneți de acord la nivel de grup asupra acestui principiu și după aceea o să trecem la votarea mandatului pentru începerea negocierilor cât se poate de rapid. Aveți două minute. I think you will get it. too short a time. <laughs> What to do, what to do.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

Bon, mes chers collègues. Mes chers... Dragi colegi, vă rog să luați loc. Mi se spune că în ceea ce privește mandatul de negociere, colegul nostru Serau dorește să se abțină. Bun, votăm acum mandatul de negociere. S-a deschis votul pentru mandatul de negociere. Cine este de acord să apese pe buton sau să scrie și cine nu. A votat toată lumea, s-a închis votul. Mulțumesc, dragi colegi, fiindcă mandatul de negociere, iată că acum este adoptat. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea de care ați dat dovadă cu acest vot. Veți vedea că uh, am avut dreptate cu votul și mulțumim și pentru mandatul de negociere. Există o problemă cu colega Isabel Toma, dar am să o, o vom rezolva. Mulțumesc, dragi colegi! Trecem acum la următorul punct în cadrul voturilor. pas. Il est où Il est où le vote Oui, sa liste. J'ai pas de liste, moi. Attends, attends, attends, attends. C'est ça, là Oui, monsieur. D'accord. Mes chers collègues. Dragi collègues, un vote important urmează acum. Un Votul pe com, pentru Comisia Generală pentru Pescuit pentru Marea Mediterană, Începem votul. Dragi colegi, cine nu mai este interesat și vrea să părăsească sala, vă rog să o facă cât mai repede. E totuși serios acest vot și dacă vreți să discutați, vă rog să o faceți afară. Voilà. Donc je passe au vote. Trecem la vot. Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. Nu, amendamentul 28 se corectează, domnul președinte. S-a deschis votul. E așa de mică, nici nu l-am observat. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 26. Nu. Amendamentul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 8, un amendament oral. S-a deschis votul.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 S-a deschis votul. Votul e deschis. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 50. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 53 și 54 sunt identice. S-a deschis votul. se adoptă. Amendamentul 56. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 58. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 18. Amendament oral. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 17 și 62 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 19 și 63 sunt identice. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 64. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Votăm rezoluția legislativă astfel modificată. S-a deschis votul. Votăm propoziția, propunerea. S-a închis votul, se adoptă și acum votăm rezoluția astfel modificată. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc, dragi colegi, și mulțumim și domnului raportor. Mai rămân două voturi, după care am terminat cu sesiunea aceasta de vot. Două voturi mai rămân. Două voturi. În primul rând pentru Seychelles. Avem un singur vot. Pentru rezoluția legislativă s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumesc și felicitări raportorului care sunt chiar eu. Secretariatul mi-a șoptit asta, așa că nu-i vina mea. Și acum acordul cu Sao Tome și Principe. S-a deschis votul pe rezoluție. S-a închis votul. Se adoptă. Mulțumim de data aceasta raportorului, care nu mai sunt eu. Mulțumesc, dragi colegi, am încheiat cu voturile. Haideți să Facem o scurtă pauză. Bon, mes chers collègues, nous avons encore quelques dossiers à traiter. Dragi colegi, au mai rămas câteva de dosare de discutat și cred că trebuie să rezolvăm și problema Isabelei. Bon, Isabel! Isabel! Isabel!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 mes chers collègues, nous allons passer la parole. Alors. Dragi colegi, vă rog. Iată, colegul Valesa are autoritate și v-a convins. Bun. nu înseamnă că s-au încheiat lucrările de astăzi dacă s-a încheiat votul. Trecem la acordul de parteneriat în domeniul pescuitului durabil, sigur, între UE și Republica Senegal și protocolul de implementare, raportor fiind colega noastră, doamna Norica Nicolai. Deja am asistat la prezentarea acestei propuneri făcute de comisie, am avut un schimb de veneri pe 6 noiembrie pe acest subiect și astăzi avem prezentarea proiectului de raport și stabilim termenul pentru amendamente. Îi dau, colega, îi dau cuvântul colegei Norica. Mulțumesc, nu o să mai adaug lucruri care au fost puse deja, ci o să vin cu ceva nou, ca și prima dată vă spun că sunt pentru protocolul cu Senegal și vă informez, dragi colegi, că am avut deja discuții cu ONG-uri și cu alte autorități relevante care uh, lucrează în parteneriat cu ONG-urile din Senegal. Au cerut să modificăm puțin raportul și să introducem o trimitere concretă pe baza noii politice de pescuit cu privire la chestiunile de gestionare regională a proiectelor. Mm, s-a spus că este nevoie și de proiecte anuale pentru a vedea cum va decurge implementarea acordului și, de asemenea, mi-au cerut să facilităm colaborarea dintre guvern, societățile civile, ONG-uri, suntem pentru, avem uh, raportul de la Comisia Buget și există recomandări să se ceară Comisiei și Consiliului un raport anual referitor la implementarea programelor sectoriale multianuale așa cum se spune deja în articolul 4 din protocol și, de asemenea, să se ceră Comisiei să transmită către Parlament și Consiliu, înainte de expirarea acestui protocol și de începerea negocierilor, un raport ex post în care să se facă un fel de analiză cost-beneficii. Eu cred că este uh, uh, util să existe această abordare pentru toată lumea și am făcut amendamente în acest sens, însă sunt într totul de acord să continuăm cu acest protocol și cu raportul în sine. Mulțumesc, Alan. Mulțumesc, Norica. Există două solicitări de intervenție domnului Turgais, care ni s-a realăturat și pe care îl și salut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să cer scuze în numele doamnei Veronica Lopez pentru că era raportul ei, dar nu putea să, n-a putut să participe dintr-un motiv personal, însă are o poziție favorabilă pentru încheierea unui acord de pescuit între UE și Republica Senegal, care fără îndoială va promova un pescuit durabil și responsabil. Acest acord, care va fi în avantajul ambelor părți, va permite întoarcerea flotei europene, special franceze și spaniole, în acea zonă și va permite flote cum ar fi cele din Mauritania, Capo Verde, să completeze pescuitul pentru speciile sale și uh, vor exista condiții um, um, mai favorabile, lucru care va îmbunătăți competitivitatea și durabilitatea uh, stocurilor de pește în regiune. Uniunea Europeană va avea acces la 14.000 de tone de, pe, de ton și 12.000 de tone de cod. în ceea ce privește contrapartida uh, bugetară este de 13 milioane 900 de mii de euro, dintre care 75 de 75.000 de euro vor fi destinate dezvoltării sectorului de pescuit va fi combătut pescuitul ilegal, nereglementat și nedeclarat și Uniunea Europeană uh, se angajează cu cel puțin, să angajeze cel puțin 25% de marinari din uh, Senegal sau din țările ACP și să sprijine pescuitul artizanal, să sprijine um, activitatea economică din regiune. Și în final, domnule președinte, încă o dată Ă, ă, vreau să ă, vă prezint poziția favorabilă a grupului nostru în ceea ce privește acest acord de colaborare și acest protocol. Mulțumesc! Colegul Bilbao are cum cuvântul. Colega Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus la primul schimb de opinii pe acest acord Vreau încă o dată să-mi prezint sprijinul pentru raportul realizat de colega noastră, doamna raportoare, și acordul referitor la aspectele pe care vreau să le subliniez și pe care domnia sa le-a menționat, în special în ceea ce privește petiția adresată, cerința adresată Comisiei de a facilita uh, discuțiile cu uh, membrii Comisiei de Pescuit care să participe la Comisia Mixtă și să existe o relație mai strânsă astfel încât Comisia să fie să ne informeze cu privire la protocolele încheiate. În ceea ce privește restul aspectelor, textul este bine scris. Uh, l-am ascultat pe domnul Isturgaiz și vreau să subliniez partea pozitivă. A fost blocat acest acord în 2006 și Uh, acum, iată că în sfârșit uh, suntem mulțumiți că am reușit să și sperăm să ajungem cât mai repede la aprobarea acestui acord și majoritatea navelor care vor beneficia sunt cele franceze și spaniole, este adevărat. Și așa cum am spus și în prima mea intervenție, există șase nave uh, Eh, de pescuit, care sunt singurele nave care realizează pescuit eh, de ton roșu în mod artizanal. Acesta este un aspect care trebuie menționat în acest raport, aș spune, și să se menționeze beneficiile care vor fi aduse pentru portul Dakar și pentru pescuitul artizanal. Este un acord care va fi benefic pentru ambele părți și vreau încă o dată să-mi prezint sprijinul pentru acordul, pentru raportul prezentat de doamna raportoare. Mulțumesc. Blanco Lopez acum. Mulțumesc, domnule președinte. La ultima întâlnire a comisiei noastre deja am intervenit uh, și am prezentat în unanimitate mulțumirea pe care o avem față de uh, textul la care s-a ajuns în acest acord și protocolul cu Senegal. Raportul uh, reunește acest sprijin și uh, cere aprobarea acestui acord și grupul meu va susține pentru că uh, Senegalul este un partener cheie al Uniunii Europene din mai multe perspective. Avem uh, relații foarte bune în domeniul pescuitului de foarte mult timp cu Senegalul și acest protocol uh, a fost încheiat, acordul anterior a fost încheiat acum 8 ani din 1908 și acordul din 1980 era cel mai vechi acord încheiat de Uniunea Europeană în domeniul pescuitului însă a fost necesară revizuirea și actualizarea acestora și consider că este vorba în sfârșit de o veste bună, așa cum tocmai ne-a spus doamna Bilbao. Este o veste bună pentru acest sector și în concordanță cu creșterea acordurilor și protocolelor de pescuit eh, pe care le-am solicitat încă de la începutul acestei legislaturi. Protocolul s-a spus că este un protocol de 5 ani și Uh, duce la o stabilitate în sector, permițând dezvoltarea activității și 38 de embarcațiuni europene vor avea posibilitatea să uh, pescuiască 14.000 de tone de ton, 12.000 de merluciu, lucru care va îmbunătăți situația. Acest acord va fi parte a noi generații de acorduri durabile în domeniul pescuitului. Este un acord care respectă principiul politicii comune de pescuit reformate, mai ales din perspectiva externă. Acordul, după părerea mea, este benefic pentru toate părțile implicate, inclusiv pentru pescarii artizanali locali, care sunt esențiali pentru economia Senegalului și care vor primi o parte semnificativă din acest ajutor. În acord se spune de asemenea că pentru a sprijini economia locală a Senegalului, orice captură uh, trebuie să fie debarcată în portul din Dakar. Este vorba de un protocol echilibrat care va promova exploatarea responsabilă și durabilă a stocurilor de pește pentru a respecta interesul comun al Senegalului și al Unii, Unii Europene. Mulțumesc, Peter Vandale voorzitter, hartelijk dank. Uh, <clears throat> ook wij zullen uh, deze ook overeenkomst, dit protocol gaan uh, steunen. Ik heb daarbij... Mulțumesc, domnule președinte. Și noi susținem acest raport. Avem câteva observații. Ne bucurăm că există o clauză privind drepturile omului. Este vorba de ceva foarte interesant și mă bucur că este posibilă o intervenție în cazul încălcării drepturilor omului sau a uh, principiilor democratice. Un alt element pozitiv s-au prevăzut situații, uh, măsuri pentru a lupta împotriva pescuitului ilegal și capacitatea de control este îmbunătățită, este ceva uh, în strânsă legătură cu elementul precedent dar există un punct care mă îngrijorează. Tonul skipjack. Nu știm exact ce se întâmplă cu acest tip de ton. Și ar trebui să facem o evaluare a stocului Probabil nu se va întâmpla acest lucru uh, imediat, dar ar trebui să vorbim despre asta în textul protocolului și trebuie să se ia în considerare uh, recomandările organizațiilor regionale în ceea ce privește acest stoc de pește. Domnule președinte, în general sprijinim acest acord. Mulțumesc. Mulțumesc, Peter. Paco Milanman. Eh, gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte scurt. Mă bucur de încheierea acestui acord. Sunt de acord cu toți cei care au intervenit înaintea mea. Uh, trei aspecte. În primul rând, reînnoim uh, acordul de pescuit uh, care a fost în, cu Senegal, care a fost întrerupt din 2006 și vreau să subliniez un aspect care deja a fost mai menționat, licența pe 5 ani, mult mai bine decât în cazul acordurilor pe 2 sau 3 ani, pentru că um, de îndată ce începem trebuie să reluăm negocierile, fiindcă e foarte scurt acest timp și uh, în ceea ce privește situația Spaniei și Galiciei, îmi place că se creează acest pescuit uh, experimental care va permite uh, îmbunătățirea stocului acestor pești. Mulțumesc. Merci, Paco. Je passe la parole à, à notre collègue Yana. Mulțumesc, îi dau cuvântul colegei Engström. Da, mulțumesc. Sprijin și eu acordul cu Senegalul. Ultima dată când am discutat acest acord, mi-am exprimat îngrijorările referitoare la um, situația cu meru- merluciul. Când este vorba de merluciu, situația este foarte nesigură. Nu s-a făcut o evaluare a stocului. Lucrurile nu sunt sigure nu s-a făcut un studiu de fezabilitate biologic sau financiar pentru a confirma uh, captura totală viabilă. Guvernul senegalez a, s-a exprimat uh, cum că nu ar dori să deschidă negocierile pentru stocuri în care sunt, um, care sunt exploatate la maxim sau supraexploatate. În ultimii cinci ani, ultima evaluare a stocului a ajuns la concluzia că merluciul este supraexploatat. Deci, uh, situația este una îngrijorătoare. Când, în principiu, Uniunea Europeană ar trebui să pescuiască numai surplusurile și asta înseamnă că ar trebui exclus merluciul din acest acord. Mulțumesc. Președintele, mai dorește cineva să intervină pe acest subiect? Dacă nu, am să dau cuvântul imediat comisiei lui Roberto Cezari. Mulțumesc, domnule președinte, pe scurt. În primul rând, am dorit să-i mulțumim raportoarei pentru raportul pe acest subiect, care este unul pozitiv și care reflectă realitatea acestui protocol. Suntem de acord cu comentariile uh, făcute de uh, deputați, câteva elemente pe care am dorit să le menționăm. Nu avem niciun fel de problemă în ceea ce privește deschiderea și transparența față de Parlament. Bineînțeles, vom fi puși la curent referitor la sprijinul sectorial, uh, este o revizuire anuală pe care o facem în Comisia Comună cu Senegalul și vă vom ține la curent, vă vom informa referitor la acest lucru. Nu avem de asemenea nicio problemă în a avea o deschidere din partea societății senegaleze față de uh, societatea civilă. În ceea ce privește tonul skipjack, acesta tocmai a fost uh, evaluat în această lună, practic, și starea este bună, dar se pare că mai trebuie să se lucreze și ICAT uh, planifică acest lucru. Există un grup de lucru creat tocmai în acest sens. Încercăm să folosim instrumente de pescuit care să aibă un uh, impact redus, uh, care să permită prinderea peștilor în, um, um, în aceste instrumente. În ceea ce privește merluciul, negociem cu senegalezii și am înțeles că stocul este împărțit între Senegal și Gambia și nu este un stoc supraexploatat practic nimeni nu mai pescuiește această specie de când am pus capăt protocolului în 2006, pentru că această uh, specie era pescuită de obicei de uh, flota europeană. Nimeni nu pescuiește această, aceste stocuri uh, din 2006. Și pe lângă aceasta, din acord, reiese foarte clar că avem o abordare experimentală de la an la an Vom discuta dacă ceva nu uh, corespunde principiilor noastre și reformei politicii comune de pescuit. Discutăm ce e de discutat și revizuim ce e de revizuit la următoarea reuniune uh, comună a comisiilor. Mulțumesc, spune președintele. Am să dau din nou cuvântul colegei noastre, Nicolai. Mulțumesc. Mulțumesc pentru comentarii. Um, multe dintre ele vor fi preluate în raport. Mulțumesc um, Comisiei pentru exemplele concrete oferite. Aș dori să menționez ceva. Acordul este uh, încheiat în funcție de recomandări științifice uh, din partea Comitetului de Pescuit din Atlanticul Central și um, Oriental. Este ceva ce stă la baza funcționării acordului de asemenea, există recomandări științifice din partea Comisiei Internaționale pentru conservarea tonului atlantic. Lucrurile au o bază științifică bună pe care o, și putem revizui lucrurile în fiecare an. Dacă într-un an se vede că există probleme, există posibilitatea de a rezolva lucrurile. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Yeah.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 în uh, februarie 2015. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Trecem imediat la propunerea de regulament al Parlamentului European referitor la un plan multianual pentru stocurile de cod, herring și șprot din Marea Baltică. Colegul Iaroslav Valesa este raportor. Astăzi insistăm asupra prezentării acestei propuneri din partea Comisiei și apoi vom avea un schimb de opinii. Dau imediat cuvântul lui Bernard Fries. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă prezint pe scurt propunerea și am să încep prin a menționa obiectivele generale pe care dorim să le atingem. Primul element este următorul. Este o primă propunere pentru un plan multianual sub noua propunere, sub noua um, politică comună de pescuit. Asta înseamnă că, practic, intrăm în faza de implementare a cadrului nostru juridic uh, pe care l-am negociat îndelung. Am urmărit îndeaproape parametrii asupra cărora au căzut de acord Parlamentul și Consiliul în regulamentul privind politica de pescuit și un al doilea comentariu general este prima dată când încercăm să implementăm acordul atins între Parlament și Consiliul în uh, task force-ul interinstituțional. Încercăm să, să rămânem la acordul atins. Când veți uh, analiza această propunere, veți vedea că este ceva ce este nu numai nou, ci este și ceva ce corespunde cadrului politic mai larg stabilit. În al treilea rând, este o propunere de tip nou, deoarece face ceva ce n-am mai făcut, dar ne spun oamenii de știință de ani de zile că ar trebui să facem, și anume nu mai încercăm să gestionăm fiecare uh, tip de pește individual, ci să avem um, o abordare pe mai multe specii în funcție de um, bazinul um, marin. Este o abordare bună și vrem să mergem în această direcție și, bineînțeles, poate fi un model și pentru alte domenii. Conținutul planului este unul cuprinzător, cu o structură destul de simplă, este o încercare de a ne îndepărta de la micromanagement la nivel uh, european, dar păstrând în același timp uh, deciziile cele mai importante la nivel european. Sunt uh, obiective clare de durabilitate, uh, obiective clare de uh, um, recoltat, de pescuit uh, pe baza obiectivului uh, MSY, fundamentul maxim durabil, legiuitorul european va putea stabili parametrii pentru alte chestiuni, cum ar fi implementarea obligației de debarcare, ce va intra în vigoare cu, cu acest, cu anul, odată cu anul viitor. Anumite elemente sunt uh, temporare, dispar după trei ani și după acești trei ani este nevoie de un cadru juridic. Acest plan stabilește cadrul juridic și pentru aceste aspecte. După cum am spus, planul este unul uh, care include mai multe specii, se concentrează asupra a trei specii, cod, herring și șprot, și pe lângă aceste specii uh, se uh, axează și pe peștii uh, prinși uh, pe, în, uh, în plase în mod accidental. Încă un punct important Și cred că acest uh, lucru este cel mai reprezentativ pentru filozofia abordării noastre, este că anumite elemente importante din acest plan doresc să consolideze cooperarea regională. Ne bazăm pe buna cooperare existentă între statele de la Marea Baltică. Statele uh, cooperează bine între ele și cu noi Um, comisia a fost foarte deschisă la această cooperare, credem că așa trebuie să continuăm și credem că acest mod de a lucra um, va putea fi prevăzut în lege uh, astfel încât uh, să se încurajeze um, autoritățile regionale să își asume responsabilitatea. La bază este planul pentru cod. El va fi înlocuit printr-un uh, acord uh, mult mai extins și mai complex. Considerăm că suntem în fața unei bune oportunități de a arăta că poate funcționa noua abordare din politica comună de pescuit că Uniunea Europeană poate adopta legislație modernă, toate părțile interesate mm, sunt de acord pe acest subiect, deci sperăm să stabilim un precedent bun și sperăm să ajungem la un acord în procesul mm, de colegislație. Noi, la comisie, bineînțeles, vom face tot ce putem mm, pentru a atinge acest obiectiv. Mulțumesc. Pour la Mulțumesc, uh, Bernard, pentru aceste explicații um, care merg exact în direcția pe care ne dorim. Am să-i dau cuvântul lui Iaroslav Valesa, raportorul nostru pe acest uh, dosar. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, ten plan wielogat... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, acest uh, plan este unul mult așteptat. Obiectivul este acela de a avea un cadru pentru uh, gestionarea mai multor specii, în special când e vorba de codurile de cod herring și pro din Marea Baltică. Este vorba de un plan mai eficient decât gestionarea separată a fiecărei specii în parte, pentru că permite interacționarea dintre aceste uh, specii, deci ține cont de modul în care codul influențează stocurile de herring și de șprot și viceversa. Se referă așadar la stabilitatea cotelor și de asemenea aș propune să se asigure că gestionarea se face pe baza celor mai recente date științifice cu privire la interacțiunile intra și interstoc. De asemenea, ține cont și de alți factori, cum ar fi cei de mediu. Am uh, examinat propunerea și nu am comentarii anume de făcut. Cred că este o propunere bună Poate că va trebui să ajustăm anumite elemente din aceasta. Um, aș putea să fac în acest sens câteva comentarii. Știm că între cod și speciile pelagice există interacțiuni biologice destul de pronunțate, uh, ceea ce nu se întâmplă în cazul peștilor plați. Um, sunt mai multe alte specii însă printre care și Limanda, care pot să fie uh, capturi accidentale când uh, se pescuiește codul, de exemplu. Comisia a menționat acest lucru, însă cred că în propunerea Comisiei merge prea departe, e prea amănunțită. Pentru că de mai multe ori uh, Comisia face referire la Uh, peștii plata. Să nu uităm că este vorba de un plan de gestiune pentru cod, uh, herring și șprot, pe când peștii plați sunt doar capturi accidentale, care nu uh, subminează existența speciilor principale, mai ales ca un nivel de mortalitate scăzut. Dar nu există un plan de gestionare pentru peștii plați și atunci nu știm um, exact care este situația fiecarei specii uh, de pești plați în uh, parte și care sunt uh, uh, mortalitățile acestor specii. Dacă am include și capturile accidentale ale acestor uh, pești în estimare, um, nu cred că acest lucru ar avea efecte pronunțate, însă dacă um, pescuitul acestor pești plase ar deveni excesiv, atunci Comisia trebuie să folosească măsuri tehnice. Consider că punctul 1 de la articolul 6 este prea elaborat, ar trebui să fie simplificat și Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce măsuri tehnice specifice, însă nu e nevoie să se menționeze și care ar fi acestea regulamentele ar trebui să fie texte simple și n-ar trebui să um, îi lămurească pe scară. Aceștia ar trebui să știe clar ce au de făcut. Apoi, la articolul 7, care se referă la excepții în anumite uh, tipuri de uh, pescuit, uh, Comisia vorbește despre lipsa obligației uh, de uh, debarcare pentru cambulă și alte specii de pești plați. Apoi mai este o problemă și pentru uh, în ceea ce privește mortalitatea um, speciilor de pești. e mai bine să se facă, um, să fie, um, să facă referire la intervaluri, nu la, um, la intervale, nu neapărat la valori absolute. Speciile de herring și de șprot sunt interconectate cu codul, însă acestea sunt incluse într-o biomasă mai largă decât codul în acest moment. Deci situația, valorile s-ar putea să fie prea scăzute. Uh, Nu cred că se subminează principiul uh, precauției. Valorile pentru herring vor fi stabilite în primăvara anului viitor și vor fi aprobate la sfârșitul lunii mai, dacă totul merge bine, iar valorile propuse pentru cod se bazează pe, știin, pe singurele date științifice, pe um, datele științifice de la ICES. Nu vreau să fac comentarii aici. Rămâne de văzut în ce direcție se vor îndrepta acestea anul viitor. Eu aș propune mai multă flexibilitate, o modificare a propunerii comisiei care îmi uh, spune că planul va trebui să fie evaluat după șase ani. Mie mi se pare că această perioadă este prea lungă. Ca și în alte situații, planul ar trebui să fie revizuit după trei ani. Este o propunere nouă, cumva, cu caracter uh, de pionierat și uh, când e vorba de zona Balt- Mării Baltice, nu putem să fim de acord cu această perioadă de șase ani. Așadar, propun întâi o revizuire după trei ani și apoi după cinci ani. Acest proiect uh, de plan de gestiune nu menționează uh, modificări uh, specifice în cazul unor modificări drastice ale uh, cotelor, ale stocurilor. Se propune doar utilizarea cotelor, lucru care nu e suficient. În încheiere, sper că acest plan de gestiune nu va fi uh, respins uh, um, ca urmare a conflictelor de competențe între Consiliu și Parlament. Până la urmă, uh, Importante sunt uh, cotele. Consiliul consideră că are competență exclusivă și atunci blochează activitatea cu privire la planurile de gestiune ale speciilor în fiecare în parte. Consider, consider că acest lucru reprezintă un obstacol în relații interinstituționale. Domnul președinte, dau acum cuvântul lui Marek, care a cerut cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să felicit Comisia Europeană și raportorul pentru această um, abordare cuprinzătoare în ceea ce privește regiunea baltică și uh, în special în ceea ce privește aceste trei uh, specii de pește, care reprezintă peștile, um, speciile principale în Marea Baltică. Până acum, acestea au fost tratate separat, nu s-a ținut cont de interacțiunile dintre ele și am văzut cu toții rezultatele. um, cu planul de protecție a codului pe 2007-2013, care poate fi considerat cu un adevărat eșec. La ultima reuniune a ICES s-a propus reducerea cotelor de cod um, cu 50%, mă refer la zona de est a Mării Baltice. De asemenea, s-au propus alte reduceri și ne-am dat seama cât de mult a costat acest program, ce sacrificii a implicat din partea pescarilor. A fost pur și simplu un eșec. Însă Acum uh, avem de-a face cu o abordare globală, holistică asupra Mării Baltice, care, așa cum spunea și domnul raportor, se bazează pe date științifice. Și dacă vrem să folosim aceste date științifice, trebuie să știm care sunt acestea, ce reprezintă ele. Eu am discutat cu coordonatorii și i-am rugat să nu bazeze planul de protecție pe uh, dimensiunea de 35 de centimetri, pentru că datele, ști, datele științifice spun că nu ar trebui să reducem dimensiunea pentru cod. Pentru că, practic, ar însemna că s-ar prinde și pești care nu s-au reprodus, care trebuie o anumită dimensiune pentru uh, a se îndeplini și scopurile reproductive. De, de exemplu, oamenii de știință din Suedia consideră că dimensiunea trebuie să fie de peste 5, 40 de centimetri și că ochiul plasei ar trebui să fie de peste 5 centimetri. Nu așa au stat lucrurile și în trecut. Însă acum se observă că stocurile de cod au scăzut și că peștii care sunt acum prinși în Marea Baltică sunt din ce în ce mai mici. Ni se spune că apar tot felul de factori de mediu, modificări la nivelul Mării Baltice care uh, își aduc aportul aici, dar întrebarea mea este una simplă. De ce nu s-a ținut cont de aceste lucruri acum câțiva ani. Când a, de ce nu s-a ținut cont de interacțiunile din Marea Baltică, interacțiunile dintre specii? De asemenea, aș dori să uh, fac apel la raportor să um, vină cu idei legate de zone care să fie protejate, însă să nu sprijine actul delegat unde dimensiunea pentru cod este 35 de centimetri. Mulțumim. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor pentru că am reușit în sfârșit să avem un plan de gestiune și încă unul pentru mai multe specii pentru un uh, domeniu, de, pentru o, o regiune, o, o zonă de captură. Pentru comisie este ceva pozitiv. Raportorul uh, Iaroslav Valesa a lucrat foarte bine. A făcut și o analiză a modului în care poate fi analizată situația și din punct de vedere științific. Bineînțeles, opiniile nu sunt puternic divergente, dar există viziuni diferite și proceduri diferite uh, referitor la cum se stabilește vârsta peștilor. Uh, și în ceea ce privește știința, uneori se poate ajunge la uh, Um, evaluări diferite referitoare la uh, mărimea stocurilor și la cât se poate captura drept urmare. Și de aceea am avut um, pentru cod um, propuneri diferite uh, de la ICES decât ceea ce a stabilit Consiliul după aceea. Însă cred că acesta este numai ceva secundar. Important este ca acest plan să îl aprop, să-l adoptăm, să uh, ne apucăm de el. Este în Marea Baltică există pești prădători sau pești care nu sunt prădători și fiecare poate să spună ce preferă, să mănânce sau să fie mâncat. Șprotul este hrană pentru toți prădătorii. Uh, um, codul este un prădător. Tânărul herring este de asemenea o hrană bună pentru cod. Și apoi să găsim un echilibru bun uh, între toate aceste lucruri uh, bazat pe date științifice, da, este o provocare, într-adevăr. Și trebuie să nu uităm că Marea Baltică are o legătură directă cu Marea Nordului Salinitatea este diferită. Când mergem uh, mai spre sud, mai spre nord, salinitatea uh, diferă și asta afectează și stocurile de cod. Ajungem până la Bornholm și la paralela 15 și știința are, um, păreri, are păreri diferite aici. În orice caz, lucrurile variază. Deci eu cred că este într-adevăr o provocare și din punct de vedere științific. Coridoarele create pentru cotele de captură îi dau uh, dreptate colegului Valesa. Nu sunt um, de acord referitor la cât de mult pot varia acestea. Se spune întotdeauna că un plan de gestiune trebuie să uh, prevadă plus minus 15% pentru a asigura oarecare certitudine și pentru uh, micile, pentru micii, pesc, mi, micii pescari. Deci uh, trebuie să vedem mm, și cum se va stabili biomasa. Toate acestea sunt o sarcină pentru comisie uh, să co coopereze cu raportorul, uh, cu oamenii din știință pentru a rezolva această problemă. S-a vorbit despre regionalizare. Pentru prima dată se va lucra așa, după intrarea în vigoare a politicii de pescuit, uh, politici comune de pescuit. Acum trebuie să vedem cât de um, active și cât de activ vor lucra aceste racuri, aceste consilii uh, regionale de consultanță Există și o adunare care se numește Baltfish. Aici sunt uh, reprezentați ministrii de resort din statele baltice și cred că și ei trebuie să fie implicați. Este foarte important. În general, cred că va fi o provocare pentru noi toți să vedem cum uh, vom uh, începe să punem în aplicare noul regulament și uh, obligația de debarcare. Dar eu unul sunt optimist. Mulțumesc, Werner. Îi dau cuvântul doamnei Nicolai. Mulțumesc. Uh, pentru speciile cu o puternică interacțiune biologică, această opțiune de a avea un management uh, integrat este una novatoare care poate răspunde și nevoii de conservare a speciilor și unor nevoi uh, științifice dar uh, în special în mod uh, deosebit a unei exploatări predictibile a speciilor de pește. Uh, planurile care se vor, se vor dezvolta au fost adoptate pe baza unor date statistice și au ca obiectiv asigurarea unei producții posibil sustenabile. Uh, este pozitiv că în acest regulament uh, aceste planuri se vor aplica tuturor navelor uh, uniunii indiferent de mărimea acestora ceea ce este un element novator regulamentul se bazează pe consultări uh, științific aprofundate comitetul științific tehnic și economic pentru pescuit și a spus uh, deja cuvântul consiliul consultativ al mării baltice și administrațiile naționale uh, de asemenea au susținut acest mod de abordare și în ceea ce privește uh, evaluarea de impact integrarea celor trei uh, stocuri într un plan uh, multianual va ajuta la o mai bună previzionare a capturilor pe o perioadă mai lungă de timp însă în ceea ce privește propunerile de regulament aș dori să subliniez două lucruri este necesar să se stabilească nivelul de referință pentru conservare care să permită luarea unor măsuri de precauție suplimentare atunci când dimensiunea unui uh, stoc scade la un nivel minim critic uh, de asemenea uh, producția maximă durabilă prevăzută a fi atinsă pentru două mii cincisprezece trebuie menținută și după această dată și și mi se pare că nu este o soluție utilă cea propusă în articolul paisprezece evaluarea planului la șase ani mai ales că suntem în prezența unei uh, abordări uh, noi din punct de vedere managerial și cred că a evalua acest plan multianual la șase ani uh, riscă să nu poată atenua efectele Uh, eventualele efecte negative pe care le ar avea planul. cred că o evaluare la trei ani cu o prelungire de patru sau de cinci ani este una utilă și poate consacra acest tip de management pentru că deși s a propus din 2011, abia după intrarea în vigoare a noii politici de pescuit el devine viabil pentru că răspunde principiilor uh, în noua politică uh, comună de pescuit însă el poate fi un model și pentru a l utiliza ca model mai ales că în același regulament comisia a propus a solicitat să i se acorde dreptul de a adopta acte delegate și pentru cambulă calcan credem că este foarte bine să monitorizăm acest prim experiment într o perioadă mai scurtă de timp și în acest context voi face propuneri dar susțin și opțiunea comisiei și opțiunile raportorului. Merci, Norica. Mulțumesc, Norica. Ulrike acum. Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei der Kommission. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc uh, Comisiei și raportorului. Cred că este o propunere foarte bună cea pe care o avem în față și cred că destul de repede vom reuși să ajungem la un acord. Bineînțeles, mai trebuie rezolvate unele detalii, însă un lucru este clar. Cred că nu mai avem foarte mult timp. Nu putem să-i mai lăsăm să aștepte prea mult pe pescari. Ei așteaptă și așteaptă și așteaptă acest plan de gestiune. Și asta în contextul în care Consiliul nu a vrut să ne permită să ne implicăm. Din martie s-a ajuns la acordul politic între instituții uh, referitor la cum să arate astfel de planuri și de aceea nu-mi fac mare griji. Cred că dacă ne mobilizăm cu toții vom putea atinge un acord repede. Mi-aș fi dorit chiar să ajungem la un acord mai repede decât atât. Aș vrea să ne gândim dacă este rezonabil să facem o evaluare după trei ani. Pentru că este momentul în care tocmai pescarii s-au instalat sau obișnuit uh, la, cu regulile și apoi să venim cu noi reguli. Este clar că trebuie să evaluăm, dar eu aș fi de acord mai degrabă cu Norica să mm, permitem o perioadă mai lungă de timp. În ceea ce privește datele științifice, s-a spus deja mult despre asta. Uh, mă adresez lui uh, Mare, că am fost, am fost împreună la Șcecin, la universitate, și am văzut situația catastrofală a codului. Um, am aflat-o, de fapt, de la profesorii de acolo. Între timp, um, m-am adresat uh, institutului uh, nostru, institut uh, serios, um, care a venit cu cifre noi și mi-au spus că codul și-a revenit destul de bine între timp și au uh, prevăzut, să, au, au recomandat să nu stabilim uh, timpul uh, prea lung. În politica de pescuit am spus că ce este tot peștii prea mici nu pot fi folosiți pentru consumul uman. Asta înseamnă că un cod de 35 de centimetri urmează să devină hrană pentru pești trebuie să ne întrebăm dacă ne putem permite acest lux. Uh, din punct de vedere etic, pentru mine este îndoielnică această atitudine. Werner Kuhn, Iaroslav mm, și alți colegi și eu avem alte date păi științifice și cred că cel mai bine ar fi să le cerem oamenilor de știință să ne spună ce este actual um, și corespunde cu faptele astăzi și nu să facem um, speculații. Și mai am o propunere la care am să-i rog pe colegi să se gândească. În regulamentul uh, de bază am prevăzut că avem nevoie de suprafețe în care peștele să, poată, să se poată reconstitui. Însă este vorba de finanțare, nu putem să-i lăsăm singuri pe pescari. Aceștia au nevoie de un sprijin uh, finan- financiar. Și dacă organizăm aceste zone conform articolului 33 aliniatul 1 din EMFF, atunci putem plăti o compensație pescarilor și dacă reușim acest lucru, uh, viața noastră a tuturor va fi mult mai ușoară. Aștept uh, colaborarea cu toată lumea și cred că vom obține un rezultat pozitiv. Mulțumesc. Mulțumesc, Ulrike. Acum, uh, doamna Engström. Mulțumesc uh, și eu sunt încântată de această abordare holistică și colegii au spus lucruri uh, foarte inteligente. Eu am să spun doar câteva lucruri despre recomandările ICES din plan, uh, lucruri menționate și de raportor. Și anume, era vorba de recomandări bazate pe date preliminare, lucrurile au fost cumva grăbite de comisie. Cred că ar trebui să așteptăm ultima evaluare definitivă a ICES și să avem o abordare aproape conservatoare în modul în care examinăm recomandările ICES. Trebuie să menționez și faptul că noi, în comisie, trebuie să depunem amendamentele după ce um, lansează ICES um, ultimele recomandări. Și cred că e ocazia acum să facem un bilanț, să facem o evaluare finală în martie. Trebuie să așteptăm toate aceste lucruri, pentru că dacă nu, să luăm măsuri înaintea acestor momente ar fi irresponsabil. Uh, documentul uh, din partea ICS este foarte complex, avem nevoie de timp să evaluăm concluziile, ținând cont uh, de toate speciile, toate cele trei specii, să le luăm la oaltă. E o abordare nouă. Așadar, haideți să avem o abordare prudentă, înțeleaptă, să Uh, ne dă, să ne acordăm timp, să ascultăm pe uh, persoanele vizate, organizațiile implicate. Domnul președinte, înainte de a da cuvântul domnului Valența, uh, Comisia s-a axat pe câteva subiecte. Nu știu dacă reprezentantul Comisiei are câteva răspunsuri de adăugat. Bernard? Da, mulțumesc. Mulțumesc în primul rând pentru aceste comentarii. Mulțumesc în primul rând domnului raportor care cred că a tratat uh, toate chestiunile care sunt uh, uneori dificile, nu e niciun secret că și noi uh, ne-am gândit mult la aceste chestiuni, însă, bineînțeles, noi considerăm că propunerea este bine fondată, însă nu considerăm că deținem monopolul asupra uh, datelor științifice. Încă mai e nevoie de discutat unele dintre aceste puncte, asta ca observație preliminară. Apoi, când e vorba de datele științifice, mai ales în ceea ce privește mortalitatea, ratele de mortalitate ale peștilor și uh, faptul că interacțiunile biologice de-a lungul uh, lanțului uh, alimentar trebuie să fie luate în considerare, e bine, este clar că datele științifice sunt limitate, nu pentru că oamenii de știință n-ar fi suficient de competenți, ci pentru că depind de o serie de date, de o serie de metode foarte complexe și cred că trebuie să găsim un compromis între um, lansarea, promovarea acestui proiect acum și orientarea lui în direcția bună și, pe de altă parte, bazarea acestuia pe date științifice suficient de fiabile și Bineînțeles, este mereu interesant să vedem ce noi contribuții, noi aporturi ne poate aduce ICES. Trebuie să ascultăm uh, oamenii de știință și suntem încântați să sprijinim o astfel de abordare, dar cred că la un moment dat trebuie să um, luăm și o decizie politică, nu doar științifică, cu privire la intervalele, la valorile acestor rate, pentru că acestea um, pot duce la um, un nivel de instabilitate pentru pescari. Este vorba nu doar de o chestiune științifică, ci și uh, de management. Și trebuie să ținem cont și de acest aspect. Apoi, în ceea ce privește peștii plați. Dispozițiile trebuie să fie foarte clare. Nu e vorba de un plan de gestiune pentru peștii plați, aveți dreptate, dar ideea noastră a fost de a deschide posibilitatea de gestionare a acestor capturi accidentale prin măsuri tehnice. Toate acestea în perspectiva îmbunătățirii um, cunoștințelor noastre despre aceste specii, în perspectiva faptului că oamenii de știință vor colecta mai multe date care sunt necesare uh, dar când e vorba de abordare, sunt de acord cu comentariile pe care le-ați făcut. Apoi, la articolul 7, articolul acestuia este pur și simplu să se permită ca uh, peștii care se încadrează în obligația de debarcare să poată fi aruncați din nou în mare. Dacă sunt în viață, um, să fie aruncați din nou în mare. Practic, punctul de legătură ar fi domeniul de aplicare al uh, obligației de debarcare. Când e vorba de zonele de protecție, zonele închise, pe care le-a menționat doamna Rodus, e adevărat, este una dintre măsurile pe care le propunem uh, în cadrul modelului de regionalizare și uh, e clar că din datele științifice că această abordare are clare avantaje de protecție, la fel ca și uh, um, parte de MSY, iar când e vorba de evaluare, să nu credeți că uh, Um, eu mă gândesc că șase ani va fi rezultatul final al acestui proces. Dar să vă spun de ce credem noi că e un interval bun, un termen bun. În scenariul în care venim cu ceva inovator, că durează ca lucrurile să se așeze și că trebuie să trecem prin diferite niveluri de implementare regională și de aceea ne-am gândit noi că e nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a putea să examinăm lucrurile și să putem să tragem concluzii. Dar îmi dau seama că șase ani e o, probabil uh, o perioadă neobișnuit de lungă pentru astfel de dispoziții. Cred că am acoperit întrebările principale, așadar vă mulțumesc foarte mult pentru implicare. Mulțumim, Bernard. Și mie îmi place să ascult din când în când comisia uh, care să spună din când în când că unele, politici, unele decizii trebuie să fie politice. E important. Mă bucur că ai spus acest lucru. Acum dau cuvântul din nou raportorului nostru, domnul Valența, pentru co- uh, concluzii. Mm, Mulțumesc, domnule președinte. Este într-adevăr un prim schimb de opinii, este doar începutul activității pe acest subiect. Vorbim despre un proiect care trebuie să se bazeze pe date științifice și pe considerente de ordin politic. Aș avea un comentariu de făcut în ceea ce privește avizul științific. Nu e nevoie să așteptăm, pentru că putem porni de la ideea că vor apărea noi informații științifice în câteva luni. Și dacă ne bazăm activitatea pe genul acesta de așteptări, dacă așteptăm de fiecare dată să apară noi informații, nu o să terminăm niciodată. Trebuie să începem să lucrăm cu informațiile pe care le avem, care sunt credibile, fiabile și trebuie să încercăm să ne ajustăm abordările. Împreună cu domnul Kun vom avea întâlniri cu specialiști și alți factori interesați și aș vrea să vă încurajez pe toți să participați la genul acesta de întâlniri și seminarii. Și dacă aveți acces la date științifice, vă rog să ni le transmiteți. Important este să avem un plan consecvent pentru că îl așteptăm de mult timp în, de altfel am așteptat în întreaga legislație anterioară și cred că trebuie să trecem la treabă. Sper să ne întâlnim și să discutăm cât mai des. Mulțumesc! Mulțumesc, Iaroslav! Prin urmare, Datele sunt următoarele. Un schimb de opinii pe 21 sau 22 ianuarie, în funcție de cum ne organizăm lucrările comisiei, o prezentare și a proiectului de raport pe 23 sau 24 februarie anul viitor, Termenul pentru amendamente este deocamdată 27 februarie, probabil că așa va rămâne, vot în comisie pe 30 sau 31 martie și votul în plenară pe 2 aprilie 2015. Bun, am încheiat și trecem acum la partea in camera a reuniunii noastre, așa că vreau să-i rog pe uh, cei care trebuie să părăsească sala să o facă chiar acum și o să invit pe Lori Evert și pe Dora sau Cezar, nu știu, să ni se alăture. Puisque nous allons euh, parler des accords de pêche avec les pays tiers. Vom vorbi de acordurile de pescuit cu statele terțe. Perfect, Alan. Hein? Perfect. Euh, Excelent. Excelent.